Aber. Am votat împotriva, guvern, împotriva bugetului astăzi pentru că se propune o creștere a cheltuielilor europene cu 6,8%. Faptul că Uniunea Europeană cere o creștere atât de mare sau orice creșterea bugetului este lipsit de orice logică. Nu se face decât să se îndepărteze și mai mult alegătorii din Regatul Unit și din restul Uniunii Europene. De ce um, doriți mai mult bani, având în vedere că celelalte servicii publice naționale primesc mai puțin bani? Uh, de ce trebuie cetățenii să accepte creșterea impozitelor, să accepte măsuri de, autor, de austeritate? Este ipocrizie, o ipocrizie faptul că Uniunea Europeană cere mai mult. Uh, cer înghețarea cheltuielilor Uniunii Europene. Nu se poate accepta așa ceva din partea acestui uh, Parlament cheltuitor. Mulțumesc. Domnul Lyon are cuvântul. Zanicki. Doamna Zanicki, vă rog. Grație. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Politica de, de rigoare adoptată pentru a ieși din criza economică nu a dat rezultatele sperate. Așa cum s-a subliniat în raportul colegului Lavia, doar investind în mod mai selectiv și sprijinind idealul unui buget european care să aibă obiectivul uh, sprijinirii creșterii și ocupării, numai astfel se poate reechilibra economia statelor membre, îmbunătățind situația cetățenilor europeni. De aceea am votat în favoarea acestui raport. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Yanakudakis. Mulțumesc. Este datoria parlamentarilor să reprezinte interesele uh, alegătorilor lor. Încrederea în Uniunea Europeană este la un nivel foarte scăzut. Conform Eurostat, uh, mai puțin de o treime din europeni au o imagine pozitivă cu privire la Uniunea Europeană. În țara mea, Uniunea Europeană este considerată ca risipitoare și um, fără să aibă contact cu realitatea. Dacă vrem să restaurăm credibilitatea, trebuie să uh, reducem uh, cheltuielile Creșterea de 7% a bugetului uh, european este o insultă pentru circumscripția mea. Eu aș prefera să văd o înghețare completă a bugetului, iar propunerea uh, Consiliului de 3% este totuși mai acceptabilă. Și atunci, de ce uh, acest Parlament a votat pentru a restaura revendicările nerealiste ale Comisiei? Asta pentru că probabil Comisia cheltuiește oricum. Comisia a cerut recent uh, o uh, suplimentare de 10 miliarde a bugetului uh, pe, din 2012 acesta este un afront uh, și un lucru extrem de scandalos. Trebuie să transmitem un mesaj puternic Comisiei că nu mai poate continua să um, jefuiască taxele cetățenilor. Grație. Doamna Angelili, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc colegilor uh, Lavia și Vogan pentru tot ceea ce au făcut pentru bugetul pentru 2013. Doresc să repet, să repet angajamentul Parlamentului European în favoarea programului Erasmus. Din 87 încoate, peste 2 milioane și jumătate de studenți europeni au uh, avut oportunitatea de a studia în străinătate sau de a lucra în străinătate. Am votat împotriva mm, prevederilor Consiliului care a cerut uh, și am cerut uh, buget suplimentar față de um, propunerea Comisiei. Nu trebuie doar să salvăm programul Erasmus, el trebuie aplicat și în general trebuie să se propună o strategie europeană pentru tineri, pentru că tinerii nu pot să plătească pentru această criză, mai ales în momentul în care șomajul în rândul tinerilor atinge aproape 25% în Europa. Mulțumesc! Thank you. I think... Vă mulțumesc. Cred că doamna Gerling nu mai este. Domnul Antonioții. Thank Mulțumesc, domnule președinte. Doresc uh, să felicit pe colegul Lavia pentru ceea ce a făcut în, la raportul său privind bugetul general al UE pentru exercițiul financiar 2013. Um, colegul uh, s-a confruntat cu dificultăți, având în vedere că acordul între statele membre și Parlamentul European uh, urma să fie foarte greu de atins. În uh, ciuda perioadei de crize și uh, solicitărilor Italiei, colegul Lavio și colegul Vaughan au reușit să garanteze o continuitate a politicilor și inițiativelor în curs. Este foarte important faptul că s-a evitat uh, uh încetinirea unor inițiative pilot în domeniul mediului și energiei. Astfel, Parlamentul European poate să continue să apere prerogativele Uniunii Europene. De aceea, sprijin de plin acest raport. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnul Tanuk. Um, sorry, Gerling next. Doamna Gerling, mai întâi. Eu, domnule președinte, este inacceptabil uh, că în aceste momenturi de constrângeri bugetare Uniunea Europeană uh, propune creșterea bugetului pe 2013 cu 3%. Este o cifră care depășește inflația, iar Parlamentul propune o creștere a plăților de 6%. Noi uh, vrem să reducem cheltuielile cu 83 de miliarde de uh, lire, iar departamentele individuale trebuie să își reducă fiecare cu uh, 90% um, cheltuielile. Nu văd de ce Uniunea Europeană ar trebui să fie scutită de realitatea rece a acestei crize financiare. Această organizație riscă să fie văzută uh, ca neavând niciun contact cu realitatea în condițiile în care statele membre se confruntă cu constrângeri bugetare, în timp ce Uniunea Europeană este risipitoare. Uniunea Europeană este o structură foarte costisitoare și necesită foarte mulți bani, dar dacă vrem să restaurăm încrederea cetățenilor, trebuie să strângem cu toții cureaua, așa cum fac ceilalți. Mulțumesc, domnule Iar. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să îi mulțumesc raportorului pentru documentul elaborat. A găsit soluții de compromis fericite. Bugetul pentru 2013 se află în centrul atenției publice. Oricum, este ultimul an dintr-un cadru financiar uh, pe uh, șapte ani. De aceea, statele membre uh, aș spune că uneori nu au una, o abordare fair play cu Uniunea Europeană. Noi Uh, trebuie să finanțăm acum proiecte care au fost avansate în anul trecut. Deci, uh, în anul 2013 vor fi probleme cu respectarea disciplinei financiare. Trebuie să ținem seama de acest lucru, dar cred că toți trebuie să ne comportăm uh, între noi pe baze de fair play, pentru că uh, banii din bugetul european trebuie să stimuleze economia și dezvoltare. Trebuie toți să acționăm pe baze de fair play. Tocmai de aceea. Mulțumesc, domnul Bielan. Mulțumesc, domnule președinte Comisia pentru piața internă a evidențiat uh, nevoia ca bugetul să, ca costurile de personal să nu uh, depășească 10% din uh, buget. Eu cred că ar trebui să ne concentrăm pe creșterea durabilă a infrastructurii IT pentru a le permite cetățenilor să își rezolve problemele pe internet. De asemenea, și uh, uh, Solvit ar trebui să fie o bună soluție pentru uh, gestionarea litigilor uh, în, pe cale extrajudiciară. Eu am votat împotriva raportului, deoarece cred că este nevoie de studii separate. Domnul Messerschmidt, vă rog. Thank you, President. Jeg tror ikke, der er noget, der er mere... Mulțumesc, domnule președinte. Lipsește orice sentiment, orice punct de vedere legătură cu realitatea în acest vot al uh, colegilor eurodeputați. Um, Curtea de conturi uh, de 16 ani încoace uh, nu a avut un aviz pozitiv în legătură cu modul în care cheltuim banii contribuabililor. În ciuda acestui lucru, o mare majoritate a Parlamentului European nu a votat doar în favoarea unei uh, creșteri a bugetului care să acopere inflația, ci în uh, favoarea unei creșteri de aproape 7%. Sper că uh, numele celor care au votat așa ceva uh, vor fi făcute publice ca să vadă și contribuabile ce se întâmplă cu banii lor. Doamna Băsescu

Mulțumesc, domnule președinte. Nu cred că este foarte acceptabil ca Uniunea Europeană să ceară o creștere cu 7% a bugetului uh, când contribuabilii mei uh, din sud-vestul Angliei trebuie să uh, facă economii atât de mari președintelui Comisiei Europene părea să dea vina pe guvernele naționale și pe parlamentele naționale pentru situația actuală dezastruoasă, nu pe Uniunea Europeană, dar a uitat să menționeze faptul că atunci când a fost creată zona euro, Comisia Europeană a fost cea care uh, a primit obligația de a monitoriza cheltuielile statelor membre și aplicarea limitei de deficit de 3%, care a fost încălcată prin toată Uniunea Europeană și Comisia nu a făcut absolut nimic. Uh, acele limite de 3% și 60% create atunci când a fost instituită zona euro au fost complet ignorate de către Comisie. Mulțumesc. Presupun că nu doriți să luați cuvântul la raportul Böge-Calfin, pentru că deja v-ați referit la el. Doriți uh, din nou să luați cuvântul? Atunci aveți din nou cuvântul. Încă un minut în legătură cu raportul interimar Böge Calvin privind uh, cadrul um, anual mult, uh, multianual. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. În acest rapo la acest raport am votat împreună cu grupul meu cu câteva excepții care se refereau la dezvoltarea internațională, pentru că eu nu cred că uh, deși suntem în dificultate, ar trebui, nu cred că ar trebui să-i pedepsim pe cei care se află la ananghie și uh, care nu se bucură de uh, standardul de viață de care ne bucurăm noi în Uniunea Europeană. De aceea, pentru programele pentru eradicarea sărăciei și pentru celelalte programe, uh, la care există reduceri, în special Asia, am uh, votat diferit față de grupul meu, deoarece cred că este foarte important să putem să corelăm bunăstarea noastră cu bunăstarea altora care se află într-o situație precară într-o situație care nu este la fel de bună ca cea în care ne aflăm noi. Mulțumesc. Doamna Zanichi, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Contextul social și economic în care discutăm cadrul financiar plurianual pentru perioada 2014-2020 este destul de problematic. Statele membre își adaptează politicile fiscale și bugetele naționale pentru um, a găsi surse uh, suplimentare pentru bugetul lor Um, cadrul financiar este în sarcina contribuabililor. De aceea, pentru a garanta ieșirea din criză și un viitor mai bun tinerilor europeni, trebuie să sprijinim investiții mai mari și mai concrete în sectorul formării și dezvoltării. Mulțumesc! Thank, thank you, Mrs. Mulțumesc, are cuvântul doamna Iana Kudakis. Mulțumesc. La începutul acestei luni, Margaret Thatcher și-a sărbătorit cea de-a 87-a aniversare și sunt sigură că acest Parlament este de acord cu mine că trebuie să-i transmitem cele mai calde felicitări. Doamna Thatcher s-a luptat din greu pentru a negocia o reducere pentru Regatul Unit în 1984, când doamna de fier uh, a asigurat această reducere de 66%, a spus, sigur, s-ar dori 100%, însă trebuie să fim un partener, partener rezonabil. Regatul Unit continuă să fie un partener rezonabil, însă propunerea din acest raport de a pune capăt acestei reduceri sunt inacceptabile. David Cameron și Margaret Thatcher Uh, doresc uh, să sublinieze negocierile bugetare care sunt bune pentru Regatul Unit și bune pentru Europa. De aceea, uh, noi cerem o înghețare a cheltuielilor europene. Este o abordare rezonabilă. Nu văd cum Comisia poate continua să ceară o creștere a propriului buget, impunând în același timp măsuri de austeritate statelor membre ca fostă femeie de afaceri, știu că este posibil să facem reduceri la orice buget. Cetățenii noștri merită aceste reduceri bugetare, iar Comisia trebuie să asculte revendicările lor. Mulțumesc. Doamna Angelili, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În această perioadă de criză în care statele membre cer reducerea contribuției comunitare, trebuie să cheltuim mai bine fondurile disponibile pentru prioritățile principale, creștere, dezvoltare și ocupare. Trebuie să evităm um, ca banii să fie folosiți în uh, scopuri nenecesare. Trebuie uh, să reușim să um, obținem această uh, ameliorare a modului în care sunt uh, cheltuite fondurile. Țara mea, Italia, nu poate să-și mai permite luxul uh, de a fi contributor net la bugetul european, deci uh, să verse mai mult decât primește. Mai ales nu poate să o facă pentru a finanța rabatul britanic. Uh, din 2011, Italia a avut un sold negativ de aproape 6 miliarde de euro. Închei, domnule președinte, în legătură cu Italia, spunând astăzi că, că astăzi Parlamentul European a lansat un mesaj clar pentru a se ajunge rapid la un singur sediu. Mulțumesc, doamna Ford. Mulțumesc. Cadrul financiar multianual stabilește linia directoare pentru următoarea perioadă de șapte ani și vine într-un moment foarte important pentru că fiecare stat membru în clipa de față face reduceri în ce privește uh, cheltuielile uh, locale și eu cred că și cheltuielile europene ar trebui să fie reduse. Dispunem de o sumă limitată de bani. Fiecare um, euro uh, trebuie să fie bine cumpănit, să nu fie risipit. În regiunea mea, proiectele finanțate de Uniunea Europeană sunt atrăgătoare pentru că trebuie să finanțeze locurile de muncă, cercetarea. Dar, uh, din păcate, birocrația uh, de asemenea uh, presupune costuri foarte mari și eu cred că acei bani pot fi considerați a fi rezibiți și pot fi folosiți mai bine în programele locale. Eu aș vrea să fie revizuite toate modalitățile de cheltuiele a banilor pentru a nu mai exista niciun fel de risipă trebuie să uh, existe aceleași reguli care funcționează în ce privește banii din uh, instituțiile europene ca și pentru bugetele naționale. Trebuie într-adevăr să fie finanțate acele proiecte care înseamnă și o valoare adăugată și în uh, investițiile să se impună și să determine într-adevăr o creștere și sporirea locurilor de muncă. Mulțumesc, domnule Antonioții. Domnule președinte, Trebuie să amintesc la început că negocierile privind cadrul financiar plurianual 2014-2020 au loc într-un context social, economic și financiar foarte dificil. Și trebuie să remarc, din păcate, că Uniunea Europeană este văzută din ce în ce mai mult de cetățeni ca o, in, de, o entitate care nu face decât uh, să agraveze, uh, să, să, să facă să sporească impozitele. De aceea, bugetul Uniunii Europene este în contradicție cu bugetele naționale. Nu uh, a fost uh, sporit uh, în concordanță cu noile obligații ale Parlamentului conform Tratatului de la Lisabona. Am votat în favoarea raportului, dar sunt conștient de nevoia unui compromis interinstituțional și de multă claritate față de cetățeni. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Costello. Mulțumesc bugetul multianual al Uniunii Europene trebuie să fie adecvat scopului său. Fără un buget adecvat nu putem să punem în aplicare politicile, mai ales cele care sunt prevăzute de strategia UE 2020. Bugetul este unul dintre instrumentele cele mai eficiente pe care le avem pentru a crea creștere și locuri de muncă în Uniunea Europeană. Cei care spun că bugetul trebuie înghețat trebuie să spună și ce, din ce politici ar vrea să reducă. Eu cred că 25% din uh, fondurile de coeziune trebuie să fie alocate pentru Fondul Social European aceasta ar ajuta inițiativele cofinanțate să depășească problema uh, șomajului în rândul tinerilor. De aceea salut angajamentul guvernului irlandez de a prioritiza angajarea tinerilor în mandatul său. Acum uh, nivelul uh, șomajului în rândul tinerilor este de 30% în Irlanda. De asemenea, cred că Uniunea Europeană trebuie să abordeze problema resurselor proprii și ar dori să vadă un acord privind uh, taxa pe tranzacțiile financiare. Domnule Tanoc, Domnule președinte, în primul rând aș dori să felicit Republica Cipru pentru că a gestionat negocierile uh, atât de bine pentru perioada 2014-2020. Aceasta este prima experiență uh, pentru acest stat insulă Ciprioții, ca și britanicii, recunosc importanța valorii banilor pentru Uniunea Europeană și, de asemenea, subliniază necesitatea ca Uniunea Europeană să, crea, să creeze locuri de muncă și să permită creșterea economică. Totuși, David Cameron a spus clar că, momentul de că într-un moment de austeritate este inacceptabil să se ceară o creștere peste inflație, mai ales că Regatul Unit este al doilea mare contribuitor net. Statele membre trebuie să fie avertizate că dumnealui este pregătit să exercite vetoul Regatului Unit dacă este necesar uh, pe baza unui buget înghețat. Există foarte multe cheltuieli bugetare care pot să fie reduse, iar închiderea Parlamentului de la Strasbourg ar fi un bun punct de pornire. De asemenea, trebuie să reformăm PAC și să reducem fondurile structurale, mai ales Fondul Social European, pentru ca unele lucruri, precum cercetarea și dezvoltarea, să fie prioritizate. La fel și proiectele majore de infrastructură. Deocamdată, publicul uh, britanic consideră că uh, cheltuim prea mulți bani în Uniunea Europeană. Doamna Macovei, vă rog. Over, over the recent years... Mulțumesc. În ultima vreme știm cu toții că bugetele naționale um, au uh, trebuie să stimuleze și bugetul european pentru o creștere economică, dar creșterea este importantă pentru toate economiile europene, inclusiv pentru uh, statele membre și uh, trebuie uh, ca și Uniunea Europeană și statele membre să își facă ordine în bugete. Este de importanță extraordinară pentru a învinge criza. Trebuie să existe deci un cadru bugetar, iar parlamentele naționale își vor structura bugetele naționale într-o uh, manieră care să stimuleze economia. Dacă nu vom stabili niște rigori și vor fi risipiți banii, atunci inclusiv economia din Uniunea Europeană va avea de suferit. Mulțumesc, domnul Iar. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să rog și statele membre să Um, acționeze în um, condiții de fair play, pentru că uh, nu se poate să porți două haine uh, la Bruxelles, să porți o haină și după aia când te întorci acasă să ai altă haină. Sigur că ne dorim Comisia să acționeze mai intens, uh, să dispună de mai mulți bani și promovăm aici această idee. După aceea când ne întoarcem acasă um, facem cu totul alte declarații Uh, și ne exprimăm dorința să fie virat trimite spre Bruxelles sume mai mici. De aceea, încă o dată, fac apel la un comportament bazat pe fair play. Trebuie să ținem seama de dificultățile în care se află anumite state membre. Pe de altă parte, acele programe care sunt necesare în Uniunea Europeană, în folosul statelor membre și a dezvoltărilor economice, să poată să fie stimulate și finanțate în continuare. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Bilan. Domnule președinte, în această perioadă de programare bugetară, bugetul este implementat și de noile state membre, inclusiv Polonia, și vedem acum foarte clar că aceste fonduri au creat mai multe oportunități și o situație egală între diferitele state membre. Acest raport transmite multe mesaje pozitive, dar transmite și uh, um, un semnal de alarmă împotriva reducerilor bugetale. Eu uh, apreciez inițiativele din cadrul uh, actului unic. Acestea trebuie să fie o prioritate. Trebuie să facilităm accesul IMM-urilor la fondurile europene. Trebuie să promovăm activ antreprenoriatul.

Uh, Mulțumesc, Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu cadrul financiar multianual, aș vrea să fac trei observații. Mijloacele trebuie să fie reduse, Uniunea Europeană ar trebui să se limiteze la sarcinile sale esențiale. A fost uh, o foarte bună propunere a președintelui Schulz, care a fost publicată săptămâna trecută și în presa din țările de jos. Există însă și alte posibilități de economii. Fondurile structurale ar putea să uh, fie folosite doar în regiunile sărace din statele membre. De asemenea, trebuie să existe și mijloace proprii de finanțare ale um, comunității europene, de pildă pe baza taxelor din tranzacțiile financiare și de asemenea să putea introduce o taxă pe valoare adăugată uh, pentru propria utilizare. Uh, pentru că uh, de fapt statele membre nu sunt atât de risipitoare um, oricum ar trebui să se străduiască ca toate taxele să fie încasate pe timp, pentru că sunt uh, vremuri foarte dificile. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, votat uh, cadrul financiar multianual. Este um, unul dintre cele mai importante texte de lege pe care le votăm uh, noi aici la Parlamentul European, pentru că e vorba de uh, zeci de miliarde în legătură cu modul în care vor fi folosite acești bani în perioada 2014-2020. Grupul meu a insistat uh, asupra unor voturi cu apel nominal pentru ca cetățenii să vadă cine ce a votat uh, E important acest lucru când e vorba de aspecte financiare. E vorba de miliarde și trebuie să ne asumăm responsabilitatea. Astfel, cetățenii pot să vadă cum funcționează Parlamentul și sistemul european. Cu cât sunt luate deciziile mai departe de uh, cetățeni, cu atât responsabilitatea este mai puțin bine um, simțită. Nu este un vot în favoarea democrației. Domnul Kelly, mulțumesc, domnule președinte. Eu am fost prezent la dezbaterea din această dimineață și am fost uh, foarte bucuros să pot susține propunerea pe care am făcut-o astăzi. Cadrul uh, financiar multianual este foarte important și uh, trebuie să instituim măsuri specifice până la sfârșitul lunii noiembrie. Așa cum spunea și domnul Rompui, trebuie să conlucrăm uh, între noi, trebuie să colaborăm la nivelul toate, tuturor statelor membre, toți prim-ministrii trebuie să lucreze împreună. În al doilea rând, aș dori să spun un lucru. Dumneavoastră sunteți responsabili uh, de sediul unic. Cred că ar trebui să menținem această procedură. Ar reduce costurile, ar reduce și costurile de deplasare. S-ar reduce de asemenea costurile cu 180 de milioane de euro și trebuie să facem acest lucru. Mulțumesc. Doamna Zaborska nu este aici. Doamna Băsescu

Acum, domnul? A, ah, nu. Mulțumesc, domnule președinte. Ne spunem acum creșterea ar putea să fie un răspuns la criză. Dar, de fapt, logica bugetară pe care o practicăm acum este cea care a dus Europa în criză. Sunt niște opțiuni ultraliberale. De, în ce privește achizițiile sociale, cred că nu facem decât servicii concurenței din afara Europei. Ă, prin orientarea noastră bugetară nu vom ă, crea Europei niciun fel de șansă de a ieși din ă, condițiile de criză. Deci, riscul este ca Europa în perioada crizei să nu facă profit decât pentru instituțiile financiare. Noi trebuie uh, uh, în clipa de față să venim în întâmpinarea serviciilor publice care au de suferit în perioada crizei. Trebuie să venim în întâmpinarea propriei industrii, a protecției sociale, armonizându-ne din acest punct de vedere demersurile. Uh, Trebuie să ne atragem uh, susținerea cetățenilor pentru că altfel nu vom putea ieși din criză. Mulțumesc, domnule președinte. Thank you. On the honor, Mr. Messerschmidt. Mulțumesc. Um, are cuvântul uh, domnul Messerschmidt. Mulțumesc, domnule președinte. Am votat împotriva raportului privind resursele proprii ale Uniunii Europene, nu din cauza schimbărilor detaliate în legătură cu uh, taxa pe valoare adăugată într-o statele membre. Știm cu toții că atunci când e vorba de resurse, Uniunea Europeană nu dorește doar un cec din partea statelor membre, ci dorește să-și bage mâinile în buzunarele oamenilor Um, Uniunea Europeană dorește, unii în Uniunea Europeană doresc o taxare a aeroporturilor, alții doresc uh, o parte din TVA. Uh, oricum, indiferent care este opțiunea unora sau altora, a fi în favoarea uh, unor impozite europene, înseamnă că se dorește acces direct la buzunarul oamenilor. Uniunea Europeană are dreptul de inițiativă, face propuneri și are privilegiul de a